Okay, colleagues, we can move on then to an important item for our... Bun, dragi colegi, haideți să trecem uh, imediat la următorul uh, punct de pe ordinea de zi, și anume punctul legat de bugetul general pentru uh, Uniunea Europeană. Vedeți că anii trec foarte repede, domnul Gherens este alături de noi, raportorul, și îi rog pe colegi să vorbească mai încet pentru că domnul Gherens ne va prezenta ideile sale legate de buget. Charles, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Munca la buget este o muncă pe care am putea califica-o drept misiune imposibilă. Am avut o introducere a dezbaterii la ultima reuniune a Comisiei de Bugete și am reamintit că noi, ca parlamentari europeni, vrem să facem un exercițiu. Trebuie să vedem ce are Parlamentul de spus în ceea ce privește dedicarea uh, bugetului public la ajutorul de dezvoltare. Pe partea asta nu avem nimic a spune, pe partea fondului pentru dezvoltare nu avem nimic a spune, pe 80% care sunt uh, din fonduri alocate pentru dezvoltare nu avem nimic a spune și pentru a completa acest tur de fond trebuie să spunem că banii dedicați sunt prinși din toate părțile. Există o confuzie generală care se instalează și cred că suntem singurii care încă se mai opun între uh, ajutor pentru dezvoltare și politica de migrație. Uh, ajutorul pentru dezvoltare înseamnă eradicarea sărăciei. Uh, banii dedicați migrației ajută la rezolvarea problemelor pe care le avem în Europa. Vorbim despre bani care sunt uh, dedicați exclusiv acțiunilor care uh, contribuie la eradicarea sănătății și, în al doilea caz, uh, trecem către o confuzie legată de banii care erau înainte dedicați pentru ajutorul de, pentru dezvoltare și care vor fi realucați după dorința fiecăruia. Invit Comisia să reziste cu toate forțele sare la acest lucru. În ceea ce privește o reflexie generală din partea mea, aș vrea să uh, ne gândim la un principiu al fizicii la sistemul de vase comunicante. Dacă avem ceva într-un departament și luăm de acolo pentru a pune în altă parte, primul departament rămâne în lipsă și până la urmă este un joc cu sumă zero, deci nimeni nu are de câștigat. Și trebuie să spun cu, că, având în vedere și Brexitul, ne trezim cu o lipsă importantă de bani pentru dezvoltare și acest proiect bugetar uh, nu ne dă niciun fel de indicație pentru ceea ce vom face pe termen lung de îndată ce Regatul Unit iese din uh, Uniunea Europeană. Recunosc că e dificil să definim lucrurile de acum, dar trebuie să admitem în același timp că am făcut propuneri. Propuneri pentru a ajunge să depășim aceste probleme, invitând statele membre să înțeleagă în sfârșit că trebuie să-și respecte promisiunile. Nu vreau să repet tot timpul aceleași lucruri, că toată lumea se vede că nu vrea să facă nimic. Am văzut și la Consiliu acest lucru, pentru că statele membre nu uh, vor să facă nimic. Statele membre sunt veriga slabă a lanțului. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume și când văd cum banii uh, publici uh, dedicați ajutorului pentru dezvoltare sunt uh, luați de statele membre pentru a face altceva cu ele, deși refuză ca politica migratorie să devină o politică uh, europeană, mie mi se pare o ipocrizie majoră pe care trebuie să o denunțăm în, uh, în cadrul lorii noastre de poziție pe mașina bugetului. Cred că o să fim singuri, dar trebuie să facem asta cu multă hotărâre. Care sunt, deci, acțiunile posibile? Există o marjă de 250 de milioane la capitolul 4. Și aș întreba Comisia dacă a definit clar ce s-ar putea face cu aceste 232 de milioane. Și dacă au fost deja alocate sume sau promise sume Turciei, trebuie să spunem clar lucrurilor pe nume. Avem o marjă care este folosită pentru a rezolva problema noastră. printr-un acord care vrea să rezolve problema noastră, pentru că statele membre nu vor să aibă o privire de ansamblu și o acțiune comună în materie de politică de migrație. La fel și în ceea ce privește instrumentul de flexibilitate pe care l-am golit uh, încet, încet, pentru a dedica banii acordului cu Turcia. Și aș vrea să vă propun de asemenea să acordăm 20 de milioane pentru Human Development. Asta răspunde unei situații care n-a fost creată de Europa sau de statele membre. De data asta a fost creată de președintele Trump, pentru că în urma acestui, uh, acestei interdicții de a vorbi despre avorturi uh, riscă să scoată pe tușă anumite ONG-uri care uh, oferau servicii uh, pentru uh, femeile în uh, situații de conflict. Deci eu spun să facem ce putem să facem. O să fim mai uh, preciși în ceea ce privește alocarea celor 232 de milioane, pentru că sau o lăsăm la, discre- la latitudinea statelor membre. Am spus, de asemenea, că vom tăia uh, linia pentru Asia și linia pentru America Latina cu 1,7%, având în vedere principiul, aplicarea principiului uh, diferențierii Există țări care au primit istoric ajutoare din uh, partea Uniunii Europene și statele membre ar putea să uh, acorde fonduri din ce în ce mai mari pentru a răspunde la situații de criză apărută. Și aș întreba Comisia care va fi finanțarea acordată pe viitor acestor țări și în ce mod se evaluează aplicarea principiului diferențierii uh, în ceea ce privește bugetul european. Vorbim de 14 milioane care vor fi la dispoziția Uniunii Europene pentru 2018 și dacă anunțul de, reducție, de reducere de 1,7% se împlinește, la nivelul Americii Latine nu am cifrele sub ochi în acest moment, deci nu am uh, anvelopa bugetară care ar putea fi afectată de principiul diferențierii, dar și aici apar marge. Moi, je reste à l'écoute de, de, de, de, de mes collègues. Și aș vrea să întreb și pe colegi dacă au o părere legată de un principiu general uh, generat în uh, urma acestei dezbateri pentru a-l comunica celorlalți uh, factori de decizie în procesul bugetar. Cam asta era esențialul la ceea ce doream să vă spun. Și în ceea ce privește observațiile generale, sunt subiecte care se tot repetă Bugetul este uh, un cadru foarte larg, dar trebuie să semnalăm uh, lucrurile atunci când vorbim despre măsuri care ar putea fi luate. Cred că nevoile sunt uh, evidente și o să mă opresc aici. Când am fost la reuniunea G7 în Sicilia, președintele Consiliului Italian a vorbit despre nevoi umanitare considerabile, a vorbit despre șapte miliarde pentru a rezolva crizele uh, țărilor care sunt amenințate de foamete. Și în acest timp, uh, președintele Trump își uh, scosese căștile, nu cred că înțelege italiană, și nu sunt singurul care spune acest lucru, pur și simplu nu le interesează situația. Deci trăim într-o lume în care unii își asumă responsabilitatea, alții promit să-și o asume și Europa face parte din a doua categorie și trebuie să vină cu rezultate Europa. Trebuie să spună ce va face în fața acestei situații. Nu va să facă totul, dar poate face mai bine. Încă o dată, Consiliul este veriga slabă și cred că asta este observația generală. Maniera rușinoasă în care statele membre vor să golească cuferele Uniunii Europene pentru a finanța uh, Uh, politici pe care nu le vor uh, europene, acesta este un mare scandal care ar trebui fi arătat cu degetul. Mulțumesc, Charles. În ceea ce privește ajutorul umanitar uh, al UE, Uh, comisarul ne-a trimis astăzi o scrisoare în care ne-a vorbit despre o vizită în tabăra de refugiați în uh, Uganda, unde sunt uh, mii de sudanezi care traversează granița și ajung acolo. Și foarte puține țări au reacționat, dar Uniunea Europeană a reacționat și 70% din fonduri au venit de la UE. Nu e suficient să ne ridicăm la nivelul cerințelor ONU, dar este mai mult decât nimic și este mai mult decât au uh, pus alte țări. Domnul Noizer. Mm, Norbert Noizer, Maria Hoibuch și Annelies deocamdată avem pe listă. Dear Chair, dear Mulțumesc foarte mult, uh, dragă Charles. Vorbesc în numele raportorului nostru din umbră, Vincent Peio, care, din păcate, nu ni se poate alătura astăzi. O să încerc să fiu cât mai succint și mai rapid, pentru că deja am discutat bugetul în aprilie. Și, în primul rând, vă reamintesc uh, uh, prioritățile politice ale grupului nostru și apoi o să vorbesc despre transpunerea lor în buget. În primul rând, prioritățile politice. Cred că Charles a fost foarte clar în ceea ce privește această problemă 0,7% și trebuie să se reflecte ordinea europeană după Brexit. În ceea ce privește contextul general, trebuie să ne gândim cum putem umple golul uh, lăsat de plecarea SUA. Am încredere că vom putea găsi temeiuri comune pe aceste teme și vreau să subliniez două lucruri. Uh, tendințele în ajutor umanitar și prioritățile noastre. În primul rând, noi trebuie să ne concentrăm pe uh, eradicarea sărăciei, trebuie să ne concentrăm pe bunuri publice, mai ales în ceea ce privește dezvoltarea umană și agricultura. Trebuie să ne gândim la asta ca la o investiție pe termen lung și nu doar pentru tratarea consecințelor imediate ale sărăciei pentru UE. Trebuie să plecăm de la succesul nostru și trimitem un mesaj clar că fondurile de dezvoltare nu pot fi uh, folosite pentru a finanța programe de securitate. Apoi, ajutoarele umanitare trebuie să fie neutre și proporționale cu nevoile. Întrebarea nu este doar câți bani se cheltuie, ci și cum se cheltuie. Trebuie să facem aceleași eforturi pentru a ajuta toate popoarele aflate la nevoie, indiferent de consecințele pe termen scurt pentru UE, sau de relevanța politică. Acum, transpunerea în buget. Există priorități care nu pot fi rezolvate cu modificări bugetare și asta va trebui să trecem în avizul nostru. Așteptăm în continuare poziția Consiliului, dar cu toate astea putem face câteva observații legate de proiectul de buget al Comisiei. Proiectul de buget al Comisiei poate fi mulțumitor în anumite puncte de vedere, mai ales creșterea bugetară în ceea ce privește securitatea alimentară și uh, dezvoltarea umană. Și nu există niciun fel de reducere aici, ceea ce este un lucru bun. Dar, în total, există o reducere de 7,6% în instrumentul de cooperare pentru dezvoltare față de 2016 Uh, înțelegem că bugetul de anul trecut a fost excepțional pentru că a trebuit să financeze migrația și acordul cu Turcia, dar uh, lucrurile s-au schimbat un pic aici și există două linii bugetare care merită observații. În primul rând, reducerea de la Erasmus Plus pentru a finanța Corpul de Solidaritate European. Este evident un lucru bun să încurajezi solidaritatea în UE, dar este ciudat că asta trebuie să uh, stea în calea cooperării noastre internaționale și a investiției pe termen lung în educație superioară. Apoi, uh, reducerile din linia bugetară pentru cooperarea cu Africa de Sud. Trebuie să ne asigurăm că nu este o tendință generală uh, în care statele africane care nu sunt afectate de migrație primesc bani mai puțin. Apoi, în ceea ce privește proiectele pilot, trebuie să respectăm poziția coordonatorilor pentru că am fost cu toții de acord cu ea. Dar având în vedere că prioritățile acestei de nu reușesc să intre în buget, cred că este o acțiune responsabilă să vorbim doar despre proiectele A și B. Guatemala, ajutare pentru victimele violenței sexuale și uh, gestionarea crizelor. În concluzie, aș vrea ca Comisia noastră să fie foarte clară cu Consiliul. Programele și prioritățile noi trebuie să vină cu finanțare nouă. Fără alți bani nu vom face decât să lăsăm să apară crize noi în loc să le rezolvăm pe cele actuale. Mulțumesc foarte mult, Norbert, îi mulțumesc și domnului Peio pentru observații. Maria Hoibuch. Linda. Îți mulțumesc, Linda. Heidi Hautala se ocupă de buget în numele nostru și nu o să iau cuvântul în numele lui Heidi și pentru că presupun că ea va depune amendamentele necesare. Aș dori să vă atrag atenția asupra unui alt aspect. Charles a spus cât de important este să luptăm pentru bugetul dedicat politicii de dezvoltare. Uh, în iunie 2018 vom primi propunerea Comisiei pentru viitorul cadru financiar multianual. Și dacă până atunci vom reuși să garantăm ce este important pentru noi în politica de dezvoltare. În primul rând, obiectivul legat de combaterea uh, sărăciei și toate obiectivele enumerate de Uh, Charles mai înainte, dacă nu vom reuși să le să apărăm toate aceste obiective, mă întreb care va fi situația în viitorul cadru financiar multianual. Deci este important ca înaintea uh, publicării uh, propunerii Comisiei privind cadrul financiar multianual să discutăm care sunt elementele importante pentru noi. Am văzut că, acest, că aceste fonduri se îndreaptă tot mai mult uh, înspre uh, migrație, uh, și cred că trebuie să acționăm preventiv înaintea viitorului cadrului financiar multianual, să ne stabilim deja prioritățile pentru anul 2018, să spunem foarte clar care ne sunt dorințele și am, uh, am discutat despre capa, uh, extinderea capacităților pentru securitate și pace și dorim să uh, ajungem pe plan național la 2% din PIB îndreptate înspre cheltuieli militare. De ce nu luăm acești bani pentru a construi pace și securitate în exteriorul Uniunii Europene? De ce trebuie să avem securitate militară în interiorul Uniunii Europene? Pentru că nu are niciun, această abordare nu are niciun rost și cred că noi, cei de la Comisia de Dezvoltare, trebuie să începem această discuție cât mai uh, timpuriu înainte de a fi pu- făcută publică propunerea Comisiei Europene pentru uh, viitorul, viitorul uh, buget european, pentru a spune foarte clar care sunt prioritățile noastre și discuția privind uh, bugetul pe anul 2018 este un foarte bun uh, punct de plecare. Mulțumesc, Arneliț. I would like actually Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să plec de la ceea ce ai spus tu și de la ceea ce a spus și Norbert Neuser. Uh, vorbeam despre niște negocieri pe care Tyler avea să le demareze, dar acum am văzut că finanțarea uh, instrumentului pentru dezvoltare și cooperare este finanțat din buget. Deci în raportul nostru trebuie să trecem o linie clară, pentru că uh, trebuie să ne asigurăm ca la următorul uh, proiect bugetar nu ne mai trezim că se iau bani de la uh, uh, instrumentul de dezvoltare pentru cooperare pentru a-i pune la politica de apărare comună. Ceea ce este extrem de interesant, pentru că ieri am fost la buget la buget pentru apărare, trebuie să știm că vorbim despre 500 de milioane de euro pentru cercetare în apărare europeană. Deci există bani pentru multe alte lucruri, dar nu și pentru ajutare de dezvoltare. Și asta este extrem de interesant. Trebuie să ne întrebăm de ce bugetul pentru alte linii bugetare, care întotdeauna au fost importante, uh, este mai umflat decât al nostru. Am, uh, dacă vorbim despre migrație, avem deja oameni care au plecat din Bangladesh și vin spre Europa. Deci nu se poate să reducem uh, absolut nimic uh, pentru Asia din această cauză. Și trebuie să ținem cont și de faptul că aceste costuri de migrație nu au fost suportate niciun fel de anumite state membre. Deci ar trebui să punem mai multă presiune pe ei și nu în ultimul rând în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare durabilă, dacă uh, ne gândim, există formări de media pentru țările partenere care primesc ajutoare de dezvoltare și cred că în aceste programe ar trebui să se uh, includă aceste lucruri, pentru că astfel uh, media de acolo este Uh, capabilă să discute despre summituri și despre programele europene de ajutor, astfel încât să popularizeze mai mult finanțarea europeană, uh, instituțiile europene, uh, subiectele legate de comerț internațional și așa mai departe. Deci am putea să introducem acest lucru. Mulțumesc. În ceea ce privește CFM, am primit o notă cum că <clears throat> Avizul uh, legat de CFM-ul de după 2020 va fi uh, făcut uh, la finalul lunii februarie sau în începutul lunii martie 2018 și Comisia va veni cu propunerea în iunie 2018. Deci vom putea să venim cu idei înainte să vină CFM-ul. Și cred că Trebuie să nu uităm uh, acest lucru. Da, acum uh, cuvântul comisiei, pentru că am mai multe persoane. Nu știu cine dorește să intervină în uh, primul rând, de la DEVCO sau de la ECO. Poate DEVCO. Bugetul DEFCO este de 3 miliarde de euro în credite de angajament și 94 de, uh, de miliard, de milioane în credite de plată. Știți că partea DEFCO a crescut cu 6,25 milioane la CSDP pentru a fi folosită la CBSD și uh, scăderea cu 10 uh, s-a crescut, s-au crescut fondurile pentru Africa pentru liniile de uh, de evaluare care vin de la ENI și IPA, care și vor fi folosite în aceste programe. Bugetul pe 2017 a fost cu 240 de milioane mai mari decât cel pe 2018 în credite de angajament, datorită scrisorii de modificare care a adăugat la DCI 455 de milioane pentru anul trecut în comunicarea pentru noul parteneriat, parteneriat și Asia a, a avut de benefic- a beneficiat costă de milioane, America Latina a fost puțin mai sus anul trecut pentru că au primit uh, fonduri suplimentare la fondul fiduciar pentru Columbia și Africa de Sud, într-adevăr, este în scădere datorită eliminării treptate a cooperării. Instrumentele DEFCO au contribuit la angajamentele Uniunii Europene legate de uh, criza uh, migrației și obiectivul nostru principal este și va rămâne reducerea, eradicarea pe termen lung a sărăciei. Drept urmare, ne bazăm pe sprijinul Parlamentului European pentru a ne păstra bugetul, pentru a evita orice uh, reduceri uh, în angajamentele de credit, ținând seama de noile priorități ale Uniunii Europene. Mulțumesc la ECO. Am luat notă de creșterea bugetului pe anul 2019 în comparație cu 2017, ceea ce este un uh, semnal pozitiv. Cu acest buget vom continua să finanțăm acțiuni de sprijin în Siria, în Irak, în uh, Orientul Mijlociu și vom sprijini Etiopia, Somalia și alte state afectate de foamete o să finanțăm de asemenea proiecte, acțiuni de urgență și proiecte de pregătire pentru a face față um, dezastrelor. Deci suntem activi pe mai multe fronturi și creșterea din ultimul moment a bugetului pe anul 2018 este binevenită. Mulțumesc, Charles, mai doresc să adaugi ceva? Da, mai întâi aș dori să întreb Comisia care va fi pentru anul viitor și pentru anii de după uh, impactul bugetar al aplicării uh, principiului de diferențiere. Știm că anul viitor uh, totul se va diminua dacă aplicăm acest principiu, însă vreau să știu cum vor arăta lucrurile după estimările dumneavoastră pentru viitor. Acesta este primul aspect. Cel de-al doilea am fost foarte atent la propunerile făcute de Norbert Neuser și de Anelitz în ceea ce privește amendamentele care trebuie făcute la acest buget. rețin o sugestie pe care am făcut-o de altfel și eu, și anume că trebuie să dăm o sumă mai importantă decât uh, prevăzusem uh, inițial pentru dezvoltare umană, pentru a găsi un răspuns la inițiativa președintelui Statelor uh, Unite. Apoi, Erasmus Plus trebuie să revină la nivelul de finanțare anterior, cred că acest lucru este absolut evident. Apoi, în ceea ce privește trecerea cheltuielilor de la ajutor public pentru dezvoltare înspre alte departamente uh, înrudite uh, cu acțiunile europene, dar care nu vizează ajutorul uh, pentru dezvoltare, mă gândesc la uh, migrație, să spunem, aici avem uh, de luat o poziție foarte fermă, după părerea mea. Doamna Hoibuch uh, a insistat pe bună dreptate uh, pe un dosar care trebuie urmărit îndeaproape și anume că Uniunea Europeană vrea să aloce 2% sau cel puțin statele care sunt membre NATO uh, din Uniunea Europeană, deci să alocăm 2% pentru apărare. Asta înseamnă pentru majoritatea statelor o dublare a cheltuielilor. Adică dacă statele membre trebuie să aloce uh, 2%, uh, deci ceea ce alocă actualmente pentru uh, ajutor public pentru dezvoltare uh, în cadrul politicii pentru apărare, e bine, vor trebui să facă niște promisiuni goale, pentru că Trebuie să întrebăm până la urmă statele membre cum vor reuși să financeze uh, restul. Pentru că deocamdată nu există disponibilitatea de uh, a finanța câteva sute de milioane de care avem nevoie pentru a lăsa fondul pentru apărare. Deci lucrurile nu sunt luate în serios. Încă o dată așadar, trebuie să constat uh, faptul că Parlamentul European trebuie să ia o poziție foarte uh, fermă și ar fi de dorit uh, ca aceasta să fie susținută de către Comisie fără niciun fel de rezerve. Am înțeles foarte bine ce au spus cei de la DEVCO, că vom face tot posibil pentru ca creditele să fie cel puțin la nivelele anterioare. Deci, uh, propunerile vor merge în acest uh, sens. Uh, biroul meu va lua legătura cu biroul colegilor care introduc amendamente, chiar și cu secretariatul, pentru a veni în cel mai scurt timp cu o, o propunere pentru bugetul 2018 care să conțină cifre concrete. Mulțumesc, Charles. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor la Comisia DV este marți 18 iulie la prânz și în data de 30 august vom vota, ocazie cu care vom discuta și proiectul de aviz care va fi votat tot în august. Dar hai, uh, <laughs> îți dau cuvântul uh, Heidi. Îmi cer scuze pentru că am întârziat această discuție importantă. Permiteți-mi să reacționez la cele spuse pe bună dreptate de Charles și anume această comisie să insiste pentru păstrarea finanțării dezvoltării pentru dezvoltare. Și cred că ceea ce a făcut Comisia AFET ieri suminează și mai mult temeiul juridic, pentru că a dorit să omită instrumentul DCI, care are puțin de face cu dezvoltarea. Mâine va trebui să vedem care va fi poziția um, jurii. Eu am redactat o, uh, o notă juridică separată pe lângă cea a comisiei. Mulțumesc, mulțumesc, dragi colegi, mulțumesc uh, comisiei. O să revenim asupra acestui punct la sfârșitul lunii august, când vom vota amendamentele. Dragi colegi, am terminat acest punct mai repede. Următorul punct este o reuniune comună cu Comisia Libă pentru a discuta sprijinul de urgență acordat Greciei. Este un punct important pentru că finanțarea ECO se termină treptat la sfârșitul acestei luni și va fi înlocuită de finanțare din partea guvernului elen și există o problemă potențială legată de garantarea finanțării. Tocmai de aceea discutăm cu colegii din Libă despre furnizarea serviciilor de bază. Am pus acest uh, punct pe ordinea de zi la ora 11 și sper că uh, cei de la Libă vor sosi la timp pentru a putea relua lucrările comisiei noastre la ora 11. Ne revedem la 11. După care, și vă aduc aminte, cei care au sosit mai târziu, după reuniunea cu colegii de la Libă, o să avem punctul, o să discutăm punctul privind Eritrea. O să încercăm să terminăm la 12 și 15 reuniunea cu Libe pentru a putea beneficia puțin și de interpretare. Mulțumesc!